Dear colleagues, uh... Dragi colegi, bine ați revenit. Putem începe cu voturile. Vă rog să vă asigurați că aveți cartelele de vot introduse în aparate. Vom începe cu punctele 12, 13, 14 și 28. Sunt voturi unice. Așadar, Doamna Wikström, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ei bine, permiteți-mi să exprim câteva cuvinte înainte de a vota. După cum știți, am finalizat trialogurile pe marginea acestui dosar deja în uh, primăvară și după o muncă destul de asiduă a serviciilor instituțiilor noastre, am încheiat lucrările. Ce avem în față nu este o revoluționare a sistemului uh, de mărci comunitare european, este o modernizare, asta fiind și obiectivul. Avem uh, deja un sistem care funcționează foarte bine și avea nevoie doar de câteva uh, ajustări, au trebuit dat cu ulei angrenajul pentru a funcționa mai bine. Acest lucru va întări atât uh, sistemul național de mărci, ce va oferi posibilități mai bine pentru utilizator, pentru că costurile vor fi mai mici, va mm, duce la o mai bună protecție a libertății de exprimare și va sublinia rolul OHIM, Agenției pentru Mărci Comunitare, care va fi denumită în Oficiul European pentru Proprietate Intelectuală. În cursul procesului am încercat să punem utilizatorul în centrul discuțiilor și am reușit. Este momentul în care aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și echipelor lor, precum și stafului Parlamentului, care ne-au ajutat pe acest dosar dificil. De asemenea, aș dori să mulțumesc Comisiei care a oferit uh, nenumărate exemple în eforturile lor de a crea o punte între instituții pe acest pachet uh, extins, dar și complex și de asemenea aș dori să mulțumesc și președinției Consiliului cu care am lucrat. A fost fantastic să colaborăm și cu președinția luxemburgheză pe o serie întreagă de dosare și Uh, sunt încrezătoare, dat fiind faptul că la nivel politic acest dosar s-a finalizat deja în primăvară. Uh, aș dori să mulțumesc și președințiilor letone și italia, italiene uh, pentru eforturile făcute în ultimele etape. Și, în ultimul rând, aș dori să mulțumesc asistentului meu care a investit foarte multă energie în acest demers. Mulțumesc foarte mult pentru răbdarea dumneavoastră, însă a fost o muncă asiduă pe mai mulți ani și acum, iată, am ajuns la final. Mulțumesc. Votăm acum punctul 12, vot electronic. Domnul Țviesca, doriți să interveniți? Nu? Bun, atunci Deschid votul. Lipsește o persoană. Ok. Uh, adopted. Se adoptă. 20 de voturi pentru, un împotrivă, două abțineri. Acum, punctul 13, de asemenea, vot electronic, deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. Punctul 14 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 20 de voturi pentru, 2 împotrive, o abținere. Și acum, de fapt, îmi cer scuze să-i dau cuv- am uitat să-i dau cuvântul domnului Sayer. Domnul Zviesca, la punctul 28, să aveți comentarii? Doamna Hautala? Da, este vorba doar de codificare aici, nu e niciun fel de problemă. Problema, de fapt, fusese lipsa traducerii în croată. Și uh, haideți să votăm astăzi că nu știm dacă Schengen va mai exista săptămâna viitoare. Prea bine. Deschid votul atunci. S-a închis votul. Se adoptă. 21 de voturi pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Îmi cer scuze domnului Onorus, căruia am uitat să-i dau cuvântul. Domnul Anderson, doriți să interveniți? Vreau doar să spun că sunt aici, dar nu și cartela mea de vot. Vreți ca opțiunile dumneavoastră să fie adăugate la statistica votului? Vreau să votez la fel ca și Heidi. Însă nu prea sunt sigur la ce vot suntem. So, okay. But I'm not uh, we, we continue. <laughs> <laughs> Continuăm așadar. Votăm acum uh, documentul către un act privind piața unică digitală. Domnule Baschi, doriți să interveniți înaintea votului? Mulțumesc, domnule președinte, dar nu. Prefer să trecem la vot. Atunci vom vota prin ridicarea mâinii, în principiu. Am să rog pe doamna Wikström să ne permită să votăm, mulțumesc. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 70. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33. 84 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 90 pentru. Împotrivă. V-aș ruga să verificăm acest vot. Verificăm amendamentul 90. S-a închis votul. Respins. 8 la 13 la 2. Amendamentul 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 2A pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic pentru că nu sunt sigur. Respins. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 78 pentru. Ba nu. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Atunci, amendamentul 60 pentru. So. Sorry. Second part in favor. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 de compromis pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10 pe 3 părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 156 pentru, împotrivă, abțineri, respins amendamentul 117 cu amendament oral Okay. So, uh, so we are going to vote. Votăm amendamentul, inclusiv amendamentul oral. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 150. It has been adopted. Se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins. Verificăm. 149. <laughs> yes. It has been rejected. Respins într-adevăr. 10 la 11 la 2. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151. Ba, nu-mi cer scuze, spune președintele, compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 174 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 183 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 106 78 fără amendamentul oral pentru împotrivă abțineri respins. Și acum votăm uh, același amendament cu amendament oral pentru împotrivă abțineri se adoptă compromisul 11A pe trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170. Cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum, fără amendamentul oral, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 175 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 171 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 177 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, vă rog. Bun, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 180 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 181 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 184 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 187 pentru, împotrivă. V-aș ruga să verificăm. Se adoptă. Nu părea a fi așa. Acum 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum vot cu apel nominal, votăm opinia în ansamblu ei, s-a deschis votul. Yes, close the vote. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări uh, domnului Jambaschi. We continue. Continuăm acum cu punctul 16, câteva comunicări. Permiteți-mi să vă anunț că domnul Crisogonorus este numit uh, raportor pentru raportul de implementare în ceea ce privește procedurile de plată. Domnul Mascala este denumit raportor pentru avizul în ceea ce privește cooperarea între Eurojust și Ucraina. Următorii raportori permanenți sunt uh, desemnați pentru următoarele șase luni, începând cu 1 ianuarie 2016. Domnul Fos, în ceea ce privește temeiul juridic, domnul Le în ceea ce privește subsidiaritatea, domnul Jambaschi, în ceea ce privește chestiuni contencioase și domnul Kaufman pe comitologie și delegarea uh, prerogativelor legislative și acte delegate și doamnea Ferrara în ceea ce privește codificarea și reformarea. Continuăm acum cu punctul 17, monitorizarea aplicării legislației Uniunii, raportul anual pe 2014 și are cuvântul doamna Hautala în calitate de raportor. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este un exercițiu anual și încercăm să ne coordonăm în ceea ce privește calendarul acestui raport cu raportul care vizează subsidiaritatea și proporționalitatea. Sunt lucruri diferite, dar împreună oferă o privire de ansamblu. Președintele, v-aș ruga să nu mai uh, discutați, uh, în special uh, staful este îndemnat să facă acest lucru. Mulțumesc! foarte succint revin. Așadar, încercăm să sincronizăm acest raport anual în ceea ce privește aplicația legislației europene cu cel care vizează aplicarea principiilor de subsidiaritate și proporționalitate care, de care răspunde domnul Karim. În mod tradițional, Parlamentul, prin intermediul acestui raport, verifică în ce manieră Comisia își îndeplinește obligațiile de gardian a tratatelor. Și da, chiar dacă aplicarea corectă a legislației europene revine de fapt statelor membre, nu trebuie să fim satisfăcuți cu doar atât, ci avem obligația să monitorizăm maniera în care Comisia își exercită atribuțiile. Prima observație pe care se impune este că nu este un aspect nou, s-a tot repetat și este oarecum stânjenitor faptul că Comisia nu reacționează. Observăm că procedurile de încălcare s-au redus ca număr și numărul de proiecte pilot cresc. Nu avem certitudine cu privire la maniera în care Comisia își îndeplinește aceste atribuții de gardian a tratatelor și nu avem certitudinea că aplicarea legislației europene în această privință este suficient de transparentă sau se supune unui control real de către Comisie în interesul părților interesate. În pofida solicitărilor repetate a acestui Parlament în ceea ce privește procedura pilot european în ceea ce privește cazurile pendinte, nu se întâmplă acest lucru. Nu știm ce se întâmplă înainte ca Comisia să deschidă proceduri de încălcare și care sunt temeiurile. De aceea cred că ar trebui accelerate și amplificate eforturile noastre de a obține acces la aceste dosare pilot. Și o a doua observație se referă la faptul că avem acum trei țări asociate, Ucraina, Moldova și Georgia. Și după cum știți prea bine, domnule președinte, prin intermediul vizitei noastre comune intercomisii uh, în Ucraina, avem acum situația în care trebuie să transpune undeva între 3 și 400 de instrumente juridice UE și cred că este obligația noastră să monitorizăm cum anume se aplică. Știm că există dificultăți în aceste țări în ceea ce privește experiența organismelor politice, a guvernelor și a Parlamentului și există totuși deficiențe la nivelul Uh, sistemelor juridice pe care aceste țări s-au asumat să le reformeze în cadrul acestui acord de asociere. Și de aceea mi-aș dori să explorăm puțin modul în care Uniunea Europeană ar trebui să se asigure de corecta implementare și transpunerea acestor instrumente juridice europene. Parlamentele acestor trei țări asociate au apreciat faptul că Parlamentul European este în manieră să inițieze noi tipuri de cooperare cu aceste parlamente pentru a susține transpunerea și implementarea. Însă știm că, până la urmă, legiuitorul trebuie să adopte aceste legi. Și în al treilea rând, aș dori să menționez faptul că o parte dintre problemele care vizează lipsa de claritate în ceea ce privește procedurile de încălcare și mm, EU-Pilot se datorează lipsei de proceduri administrative și, domnule președinte, în proiectul dumneavoastră de raport, a cărui titlu l-am uitat, dar urmează pe urmea noastră de zi, făcut același lucru și cred că trebuie să punctăm faptul că multe dintre aceste deficiențe în aplicarea legislației europene care au de-a face cu funcționarea Comisiei, dar și într-o oarecare măsură a altor instituții, au de-a face cu lipsa de claritate a procedurilor administrative și trebuie să vă spun că grupul de lucru care a fost constituit sub autoritatea acestei comisii este pregătit să vină cu o propunere pentru un proiect de regulament uh, în, pe 11 ianuarie pentru a avea o consultare mai largă pe 28 ianuarie și cu alte părți interesate și apreciez faptul că secretariatul, serviciile juridice și alți experți s-au implicat atât de mult în acest demers. De aceea trebuie să atragem atenția tuturor din Parlament că foarte curând va trebui să facem tot posibilul pentru a convinge Comisia Europeană că acest regulament va veni cu o valoare adăugată în ceea ce privește funcționarea Comisiei și poate că ar putea înlocui cele, acele sute de pagini de uh, text pentru mai bună legiferare în ceea ce privește legislația administrativă. Acestea sunt observațiile mele. Înțeleg că acest raport a fost mereu un exercițiu colectiv și de aceea aș aprecia faptul dacă um, m-ați inspirat și cu alte observații în alcătuirea acestui raport. Anul trecut, domnul Cristogonu s-a fost raportor și dânsul a adăugat și elemente care se referă la uh, chestiunea austerității din perspectiva Cartei Drepturilor Fundamentale. Cred că a fost un aspect nou, că am făcut și acest lucru și acum am putea să ne uităm și să analizăm ce înseamnă faptul că Curtea a confirmat recent că în orice decizie uh, a Curții, Carta Drepturilor Fundamentale, așa cum este ancorată în tratate, trebuie avută în vedere. Mulțumesc, doamna Delvo. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să vorbesc în numele doamnei Kaufman, care nu e prezentă, dar care mi-a dat observațiile dumnei. Eu să le citesc în germană. Äh, La prima noastră discuție, aș vrea să vorbesc despre două lucruri care mi se par importante în legătură cu acest raport. În primul rând, este înspământător numărul mare de legi care nu sunt puse în aplicare de către statele membre. În 2014, peste 1300 de cazuri de încălcare uh, au fost pe rol. În 2014 a fost vorba și de mai multe cazuri de punerea în aplicare întârziată. Aici trebuie să se schimbe lucrurile. Uh, nu se poate să se spună la modul general că vrem un cadru legal unic, dar dacă te uiți mai cu atenție, sunt de fapt niște cârpeli pentru că statele membre nu își îndeplinesc obligațiile. Lucrurile nu pot continua astfel. Nepunerea în aplicare a legislației europene duce de fapt la o discriminare a cetățenilor și a întreprinderilor și la o insicuritate legală pe piața unică. Statele membre sunt obligate să pună în aplicare legislația europeană și obligația trebuie îndeplinită. Trebuie să se exercite presiune din partea instituțiilor și trebuie să stăm să ne gândim cum poate fi îmbunătățit acest proces de punere în aplicare a legislației. Iar această chestiune joacă un rol important la negocierile interinstituționale, dacă am înțeles bine ceea ce a spus domnul Verhofstadt. În mod evident e nevoie de un instrument nou, pentru că acele tabeluri de corelare nu s-au impus. Al doilea rând, uh, gold plating, fenomenul de gold plating și aici nu există încă o definiție concretă. Pentru grupul nostru politic, aici există mai multe lucruri esențiale. În primul rând, este necesar cu siguranță la toate nivelurile, regional, național și supraregional, cum poate fi eliminat efortul administrativ în exces. Dar B, totodată, statele membre pot pune la îndoială procedurile existente și pot stabili standarde mai severe, mai stricte decât o prevăd directivele europene? Trebuie să se ă, elimine sarcini administrative, ă, dar ă, aici nu se pot încălca drepturile prevăzute, dreptul european. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, domnule Țviesca. Mulțumesc, domnule președinte ca în fiecare an, iată, avem ocazia să facem un schimb de vederi și de comentarii cu privire la modul în care se aplică dreptul comunitar de către statele membre și ca în fiecare an, concluzia noastră e aceeași. După ce facem acest schimb de vederi, nu se mai întâmplă nimic, din păcate. Sigur că raportul doamnei Hautala este foarte bun, conține niște propuneri uh, sănătoase în sensul unui grup uh, de lucru pe drept administrativ și cred că acest lucru chiar ne-ar ajuta. Sper ca astfel uh, anumite proceduri care nu sunt necesare să fie pur și simplu înlăturate. Dar vreau să vă atrag atenția asupra unui element care, din nou, revine în atenția noastră în fiecare an. Avem un instrument de cooperare cu parlamentele naționale. Este un fel de mecanism ca o bandă transportoare, spune vorbitorul, prin care noi putem uh, pur și simplu să discutăm din timp proiecte de lege astfel încât să fie gata de transpunere când e momentul. Poate că aceasta ar fi calea corectă de comunicare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Poate astfel am reușit să îmbunătățim situația, chiar dacă nu cu totul statele membre abordează această problemă prin prisma convenienței, adică dacă le convine să transpună o anumită lege, un anumit act, atunci o transpun. Dacă nu le convine, nu prea fac. Din potrivă, trag de timp, găsesc motive ca să amâne cât mai mult și să nu mai transpună deloc. ba chiar uh, ajung să spună cetățenilor că legislația Uniunii Europene este de-a dreptul cretină. S-a întâmplat cu uh, lumânările, de pildă, nu? Cu cât de înaltă poate fi flacăra unei lumânări. E un exemplu care a fost foarte discutat în mass media. Aceste <coughs> exemple nu ne ajută deloc dar propunerile făcute de Heidi în raportul său sunt uh, solide, concrete și utile. Totuși, presupun că și anul viitor, când vom discuta din nou despre punerea în aplicare a dreptului comunitar, pe anul acesta, 2015, vom avea o discuție absolut similară. Ar, ar trebui, deci, să milităm pentru o îmbunătățire. Președintele, nu văd alte cereri de intervenție. Doamna Hautala, doriți să trageți concluzii? Da, pe scurt. Uh, mulțumesc pentru aceste uh, două intervenții. Sigur că voi discuta cu doamna Kaufman despre modul în care putem uh, include această dezbatere cu privire la noul instrument pentru o mai bună aplicare a dreptului comunitar de care vorbește dumneavoastră. Deocamdată mi-e greu să-mi să închipui în ce ar consta acest instrument, dar dacă există posibilități, sigur că trebuie să le explorăm împreună. Apoi, într-adevăr, problema suprareglementării, gold plating, trebuie și ea avută în vedere. Raportul dumneiei care încă nu a fost uh, supus la vot în plen din motive misterioase, este programat pentru votul în plen, dar nu știm de ce a fost amânat. Uh, neplăcut. Domnule Țivivca, noastră v-ați referit uh, foarte poetic la principiul convenienței și ne-ați dat exemplul cu lumina lumânării. Da, o să încercăm să vedem ce fel de cooperare putem avea cu parlamentele naționale. Eu uh, m-am referit uh, la cooperarea cu cele trei țări care au acorduri de asociere cărora le este extrem de greu să transpună legislația europeană, dar dacă există o modalitate mai bună de a conlucra cu parlamentele naționale, sigur că trebuie să o analizăm. Avem totuși uh, formatul COSAC, care din câte știu eu am fost și membră în COZAC, deci am o experiență, știu că e o modalitate de cooperare mai degrabă mm, ceremonială, dar poate că va deveni și un instrument funcțional de aplicare a dreptului comunitar. În fine, mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră și aștept să aflu părerea celorlaltor grupuri. Ideea este că în ianuarie sau februarie voi uh, elabora proiectul de raport, probabil ianuarie, și apoi uh, în februarie să votăm în comisie și cândva în martie sau aprilie să fie votul în plen. Deci mai avem încă timp, dar subliniez încă o dată, avem o ocazie foarte importantă aici și ca să nu ajungem în situația amintită de domnul Țvivca și anul viitor, să avem exact aceeași discuție cu exact aceleași probleme, cred că ar trebui să găsim modalități noi. Mulțumesc foarte mult! Președintele Mulțumim, doamna Hautala. Continuăm cu punctul 21. Avem examinarea proiectului de aviz privind accesul publicului la documente. Doamna Hautala, aveți din nou cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am uh, cinci puncte și uh, după cum uh, am explicat uh, și la punctul anterior, mă voi concentra mai întâi pe lipsa de punere în aplicare a regulamentului 1049 din 2001 cu privire la obligația instituțiilor europene de a da acces publicului la documente. Aceste instituții au deficiențe severe, nu țin un registru de evidență și uh, am discutat despre asta cu Comisia Libe. Trebuie să facem ceva în sensul ăsta, altfel va fi imposibil pentru cetățeni, dar și pentru alți solicitanți să știe măcar uh, la ce fel de documente ar putea uh, cere drept de acces. Așa că, în sensul ăsta, aș vrea să reiterez apelul Parlamentului cu privire la un punct comun de acces al publicului pentru toate documentele instituțiilor europene. Să avem uh, criterii și procedură de înregistrare a acestor documente, să existe un registru comun al documentelor. Acum, există și un uh, comitet interinstituțional pe care vreau să-l amintesc, care a fost înființat de regulamentul 1049 privind accesul publicului la documente, dar din câte știu acest document, acest comitet, îmi cer scuze, nu prea funcționează. Și cred că e din cauza lipsei uh, unui angajament real cu privire la cerințele din acest regulament. Așa că eu cred că ar trebui să motivăm Comitetul Interinstituțional să-și asume un rol mai activ și să abordeze problemele pe care le-am discutat. Un alt lucru care e de interes este deschiderea, transparența procesului legislativ. Avem uh, o practică destul de consolidată de uh, găsire a unui acord interinstituțional din prima lectură, prin trialog. Și am primit uh, o grămadă de observații pe bună dreptate, inclusiv de la Ombudsmanul European, cum că există îndoieli, există um, temeri cu privire la accesul publicului la documentele trialogului. Nici nu se poate pune în discuție eficiența trialogului. Știm că uh, aceasta e o soluție extrem de utilă pentru a găsi un acord între Consiliu și Parlament și uneori chiar și cu Comisia. Se pare însă că tratatul obligă instituțiile noastre la un acces cât mai larg al publicului la documente, dar există și o zonă gri, o zonă de umbră, deoarece aceste negocieri din, din trialog au loc în spatele unor uși închise, iar documentele nu sunt uh, accesibile. Uneori, uh, unii actori privilegiați uh, capătă acces la aceste documente și astfel sunt într-o poziție mai bună pentru a influența rezultatul final al procesului legislativ, în schimb, alți actori nu. Eu um, vreau să spun încă o dată că uh, din păcate, această procedură a trialogului nu asigură o transparență suficientă și că e nevoie de mai multă deschidere a procesului legislativ pentru că astfel um, se consolidează democrația și cetățenii au și acces, pot să afle ce se întâmplă în cursul procesului legislativ. La Curtea de Justiție este o cauză Suedia împotriva Turca tocmai pe această temă a accesului publicului la documente. Cam asta am vrut să, să spun. Există o luptă instituțională. Uh, ombudsmanul dorește să aibă acces, să facă o anchetă cu privire la accesul la trialog. Nimeni nu contestă dreptul ombudsmanului la documentele din trialog. Asta e clar. Dar știm că multe alte părți interesate nu au dreptul să participe la acest uh, trialog. Îi se refuză dreptul de a participa la mm, părțile cele mai de substanță. Ombudsmanului uh, nu îi se refuză în mod formal această posibilitate, însă de multe ori uh, e cumva împiedicată. Nici nu văd de ce Parlamentul European n-ar putea să um, susțină cererea uh, ombudsmanului de a um, permite prezența unui reprezentant atunci când se discută legi care sunt de interes pentru public. Dar nu asta e esența proiectului meu de aviz. Vreau doar să vă descriu contextul, să vă spun ce altceva se mai întâmplă. Ideea este uh, că e o problemă în legătură cu accesul publicului la documente și cred că până la urmă ombudsmanul va face o recomandare în ce privește accesul publicului la documentele folosite în trialog. În orice caz, Parlamentul cred că trebuie să ia în serios, um, foarte în serios, uh, prevederile tratatului care se referă la accesul publicului la documente. Și acum, uh, domnule președinte, încă o chestiune pe care încă n-am inclus-o în uh, textul meu, dar de care trebuie să vorbesc. De ce insistăm pe accesul publicului la documente? Dacă dăm acces nu înseamnă că dăm acces nediscriminator la toate documentele. Să nu uităm că articolele prin care se justifică exceptările de la regimul accesului public, acele derogări nu mai sunt incluse în tratat, au fost scoase. Iată deci că ar trebui să nu mai operăm cu prezumția de confidențialitate, de caracter secret al documentelor. Și amintesc că un principiu de bază al accesului publicului la documente este că instituțiile au obligația de a trata fiecare solicitare din partea publicului de acces la documente pe bază individuală, să nu fie excluse astfel de solicitări pe categorii sau în masă sau în grup. De multe ori am observat că instituțiile lucrează cu acest principiu al prezumției de uh, secretizare a documentelor și resping în grup uh, astfel de solicitări. Acum o să-i dau cuvântul colegei mei, Laura, care este raportor pe aceeași problematică în Comisia Libe. Sper să fie de acord cu mine. Thank you very much, Mr. Zviefka. Mulțumesc, domnul Zviefka. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, doamnei Hautala. Mulțumesc pentru mesajul foarte limpede pe care l-ați transmis acesta fiind un subiect uh, foarte important, pe de o parte, în relația cu opinia publică, dar totodată este vorba și de un dosar foarte complicat. Tocmai din cauza nat- naturii celor discutate aici. Și sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră, și anume faptul că instituțiile ar trebui să aibă un regulament care să fie valabil pentru toate instituțiile în ceea ce privește accesul la documente. Acolo trebuie stabilite procedurile și, în cazul unor conflicte, trebuie să existe prevederi comune pentru soluționarea lor, care să fie valabile pentru toată lumea, nu numai pentru instituții, cât și pentru cetățeni. Și asta ar fi cea mai bună soluție. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. În ceea ce privește ă, accesul la documentele pe care le utilizăm la discuțiile tripartite, vreau să vă spun că nu am niciun fel de dubii cu privire la uh, accesul care trebuie să fie necesar și de, obligatoriu la, la eh, documentele respective. Însă trebuie să existe și excepții pentru că negocierile eh, negocierile au eh, un caracter confidențial. Iar noi, ca participanți la acest trilog, știm exact despre ce este vorba. Și ne comportăm diferit la aceste discuții tripartite. De exemplu, avem acel document pe patru coloane, vestitul document în care apar articolele, tocmai pentru o vedere de ansamblu, astfel încât fiecare participant să poată, urmărea, să poată urmări negocierile, dar există și un flux, nu e ca și cum noi am redacta un document și uh, toată procedura rămâne neschimbată. Nu, lucrurile se schimbă câteodată o parte dintre negociatori, folosește o tactică anume. Câteodată este o tactică înțeleaptă, alteori este o tactică care eșuează. Și cred că ne-am face ridicol dacă am acceptat ca toate documentele să fie publice. Haideți să lăsăm deoparte aceste lucruri, dar să ajungem la subiectul cel mai important și anume activitatea de lobby, influența lobbyiștilor. Și doamna Autol a spus că la acele negocieri tripartite adesea anumite persoane au acces la informații. Și aici nu se pune problema de ce nu au toți acces, ci mai degrabă de ce anumite persoane obțin accesul la anumite informații. Cam Asta ar trebui să fie întrebarea relevantă și asta nu se referă doar la noi, ci și la uh, reprezentanții uh, Comisiei și cei ai Consiliului. În acest context sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește accesul și transparența care trebuie să fie garantate într-o măsură cât mai mare posibilă, dar asta nu înseamnă că accesul să fie unul general, generalizat. Deci trebuie să se ofere accesul la informații atunci când putem răspunde pentru acest acces, pentru uh, anumite informații și aici trebuie să se ia în considerare anumite criterii cu privire la importanța anumitor documente din negocieri. Vor exista documente pe care nu vom putea să le publicăm, dar care la finele negocierilor pot fi puse la dispoziție publicului. Cu câțiva ani în urmă, de exemplu, am discutat Uh, despre conținutul unui astfel de raport, odată ce negocierile sunt încheiate. Se spunea că trebuie să menționeze cu cine a stat de vorbă în legătură cu acel raport, să se listeze toate organizațiile de lobby cu care s-a consultat, să se numească reuniunile care au avut loc în vederea redactării raportului. Se întâmplă asta? Nu se întâmplă sau se întâmplă foarte rar și totuși uh, ar fi de recomandat să se întâmple așa. De aceea, aș zice să facem așa cum am propus și mai uh, de mult și să decidem clar care sunt documentele ce pot fi făcute publice. Totodată trebuie să fim conștienți de faptul că trebuie să rămână anumite documente confidențiale până la sfârșitul negocierilor. Și nu îmi pot imagina un proces de negociere atât de transparent. Pentru că, până la urmă, dacă îl facem de sticlă, poate participa oricine la negocieri, poate influența negocierile și asta i-ar îngreuna negociatorului șef care ar putea suferi sau ar putea fi afectat de presiunile exercitate și s-ar întâmplat asta. Știți foarte bine, sunt sute sau poate mii de mail-uri la fiecare dosar. Mulțumesc din partea mea. Da, mulțumesc. Explicațiile sunt foarte palpitante și principiile generale numite de Heidi Hautala sunt foarte importante. Însă aș mai avea câteva întrebări. Cât de exact ar putea defini această transparență astfel încât să ne folosească? Deci, în contextul negocierilor tripartite. Doar o idee câteodată am putea să ne tragem singuri de urechi. Avem actualizările, într-adevăr, în mod periodic, obținute de la negociatori, de la raportori, dar de obicei uh, lucrurile apar foarte repede, nu intrăm în amănunte acum. Poate că ar putea să aibă loc un schimb de idei mai precis la nivel de comisie, în comisia noastră. Noi discutăm în grupurile de lucru și peste tot dar din momentul în care dosarul a fost votat și a ajuns la nivelul de dialog tripartit, dispare din, de pe radarul nostru. Deci aici am putea noi să ne ocupăm mai intens de continuarea procesului. Și acum e doar o idee, nu am o soluție neapărat, dar e adevărat, e o transparență mai mare pentru documente, însă de obicei cine are Uh, acces la documente. Cine se uită la, la acele documente? Nu e doamna Popescu de la scara B sau cineva care nu se pricepe cetățenii pe care uh, reprezentăm până la urmă, ci sunt exact acei lobbyiști care vor să elimine anumite lucruri și care vor să profite de acest acces public pentru a se implica mult mai mult în procesul de negociere. Bine, câteodată există și o intenție bună. Nu se poate oferi acum o soluție, nu pot oferi o soluție generală, dar vreau să se înțeleagă că principiile sunt bune câteodată și încercăm să le punem în aplicare, dar adesea vin persoanele și profită de principii uh, și profită în mod uh, nefolositor. De nu am găsit încă piatra filosofală pentru această problemă. Doamna Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am apreciat foarte mult raportul colegei Hautala și împărtășesc pe deplin conținutul, în special în ceea ce privește discuțiile tripartite, registrul de acces unic pentru toate instituțiile și registrul de transparență pentru lobbyiști. Așa cum am spus, eu sunt raportor pentru raportul din partea Comisiei Libe. Și în raportul meu, atunci când vorbim de trialoguri, nu e vorba doar de principii, e ceva care poate fi pus în practică. și oportunitatea de a merge înainte cu aceste practici nu trebuie să se facă în dauna democrației. Pentru că cetățenii se tem cel mai mult de lobby și s-ar putea să fie așa, dar obligația noastră este de a oferi cetățenilor posibilitatea să citească documentele. În raportul care vizează accesul public la documente. Eu am făcut acest pas al transparenței și l-am publicat pe internet. În orice caz, proiectul de raport a fost pe internet pentru a oferi posibilitatea celor care vor să-l citească și să prezinte comentarii. În decurs de 15 zile am primit circa 150 de comentarii, unele pertinente, altele nu, dar și doar faptul de a fi stimulat curiozitatea cetățenilor care nu se pricep la acest domeniu, care nu fac parte dintr-un organ legislativ ca noi și doar faptul de a fi făcut uh, curioși și mi s-a părut un mare succes și motiv de satisfacție. De aceea cred că atunci când vorbim de transparență, avem obligația nu doar să respectăm acest principiu, ci să facem tot posibilul pentru a-l pune în practică. Ce se poate face cu discuțiile tripartite? Sunt uh, negocieri, desigur, uh, delicate și eu am participat și mai particip la astfel de discuții. Dar apoi, în mod paradox, informațiile ajung mai rapid la lobby și decât la cetățeni și de aceea aș spune să transparentizăm procesul eu uh, aș prefera chiar să fie transmise pe internet uh, astfel de discuții ca și uh, dezbaterile din Parlament sau măcar procesele verbale să fie publicate pe internet sau măcar să se anunțe despre ce se vorbește în aceste reuniuni. Și sigur, se poate face trimitere la faptul că aceste discuții sunt uh, sensibile, dar și acest lucru ar fi un prim pas spre transparență. Dialogurile sunt uh, discuții importante, dar tocmai din această cauză și pentru faptul că afectează mult procesul decizional și legislativ, e absolut necesar ca și cetățenii să cunoască aceste lucruri. Amintesc articolul 15 a tratatului, dacă nu mă înșel, unde se referă de implicarea democrației participative prin cetățeni și de aceea este datoria noastră să să le permitem să participă la, în toate etapele procesului decizional și nu doar după ce s-a luat decizia, pentru că acolo se vorbește de implicare dar uh, în schimb e vorba doar de o comunicare, informații cu privire la ce s-a decis deja. Și noi, ca reprezentanții cetățenilor aici, ar trebui în schimb să îi informăm înainte, nu doar după ce s-au luat deciziile. În ceea ce privește registrul de transparență pentru lobiști, Actualmente există un acord interinstituțional între Parlament și Comisie, în sensul că acest registru este încă voluntar și de aceea e de la sine înțeles că nu toți uh, lobbyiștii, mai ales cei mai incisivi, uh, sunt înscriși. Și mai lipsește, desigur, Consiliu, adică toate acele întâlniri care au loc între lobbyiști și Consiliul European. Și e nevoie ca și Consiliul să se adapteze la... Nu aveți interpretare? Ba da, ba da, scuze. E necesar așadar ca și Consiliul să se adapteze la ceea ce a făcut Comisia deja, nu doar în ceea ce privește înscrierile în registru, dar și uh, cu privire la comunicările pe care le oferă deja Comisia cu privire la întâlnirile dintre comisari și stafurile respective ale comisarilor cu diferite instituții de lobby. Apoi, în ceea ce privește accesul la acte, nu există un regulament unic în momentul de față și există mult discreționalism aici. Nici chiar noi, deputații, nu avem posibilitatea să consultăm anumite acte care au fost trecute la secret și, în schimb, atunci când putem face acest lucru, sunt documente într-o singură limbă, cu, cu un limbaj tehnic și nu putem face nimic. decât să avem un dicționar sau să luăm uh, <clears throat> cu noi o persoană care uh, să ne explice despre ce e vorba, dar acest lucru nu e posibil. Așadar, și această posibilitate oferită nouă de a citi documentele secrete, secrete devin practic, uh, devine practic nulă. Și de aceea cred că se impune să revedem și această reglementare pentru a ne garanta și nouă înșine uh, această posibilitate care um, de a înțelege mai bine despre ce este vorba pentru a putea apoi legifera mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc. Poate doamna Hautala vrea să ia cuvântul? Da, vă mulțumesc. În primul rând, dreptul Parlamentului de a accesa documentele a, trebuie considerat cumva separat de această procedură, acest dosar care se referă la accesul pap, pap, publicului. Dar, sigur, există a, aspecte a, legate de măsura în care ar trebui să se, accese, să se poată accesa acele documente ale trialogului. Însă, eu cred că instituțiile ar trebui să fie proactive aici. Să zicem că cadrul legal este destul de strict în ceea ce privește accesul publicului la procedurile legislative. Trebuie să fie uh, o eficiență aici. Însă există anumite idei care plasează mm, sau care pun mult mare preț pe transparență, mai ales uh, în dezbaterea eficiență versus transparență în uh, procesul legislativ. Și vreau să vă spun aici o idee inclusă într-un aviz cu privire la accesul la informații. Deci se pune mare preț pe necesitatea de a deschide mai mult procesul legislativ. Bine, era vorba mai mult de Consiliu, dar se aplica și Parlamentului. Numărul de trialoguri care au avut loc în ultimii ani, presupun că sunt 1500 și ceva în 5 ani, să zicem, dar, de fapt, cred că probabil că noi nu uh, ne ridicăm la nivelul așteptărilor legate de transparență. În timp ce încercăm să obținem uh, încheierea dosarelor în prima fază, în primă lectură, prin trialog. Și, în mod evident, domnul Svifca, cea mai delicată chestiune aici se referă la la procesul de negociere în sine. Haideți să vă dau un exemplu. Există un trialog în prezent cu privire la reglementarea agriculturii ecologice. Comisia Agri, respectiv poziția Comisiei, ar presupune ca agricol, agricultura agricolă să nu poată fi, să nu poate fi considerată posibilă în țările reci, cu climă rece, pentru că ea necesită tot felul de alte investiții tehnice. Bun, este un trialog acum în desfășurare și există um, așteptări din partea cetățenilor mei ca agricultura ecologică să poată fi posibilă și în țările reci prin uh, sere dar eu nu am acces acolo la toate procedurile din trialog. Și cred că aici trebuie să găsim un echilibru în ceea ce privește eficiența procesului decizional între acest uh, proces și jurisprudența curții și uh, accesul respectiv. Haideți să luăm în serios aceste lucruri, pentru că, uh, să zicem, dacă uh, avocatul, ombudsmanul vine Eh, la curte, pentru că există un proces eh, cu privire la trialogul respectiv. Deci dacă ombudsmanul vine și spune că trebuie să se discute și pe marginea accesului, eh, atunci va trebui să iau decizie și aici. Eu sper să se aprofundeze aceste negocieri, astfel că să nu existe greșeli. Mulțumesc. Haideți să încheiem acest punct și mergem la punctul următor, 23. Examinarea unui proiect de aviz cu privire la transparență, responsabilitate și integritate în instituțiile Uniunii Europene. Eu însumi sunt raportor pentru acest aviz. După cum știți, Comisia AFCO este cea competentă pe fond, va avea un raport din proprie inițiativă cu privire la transparență, responsabilitate și integritate, iar noi, pe lângă alte comisii, vom veni cu câteva propuneri. Cred că acest dosar este o continuare bună a primelor două puncte de care se ocupă doamna Hautala pe lângă aceste recomandări, marea, o mare parte merge între un uh, set de reguli uh, la nivel uh, de legislație administrativă, menționat de mai multe ori astăzi și în trecut la această comisie. După cum puteți vedea, cel puțin la punctele 5, 6 și 7 mai sunt alte idei conexe care, să zicem, ar putea cultiva sau susține cauza transparenței. Regret aici uh, absența unui cod de conduită la nivelul Consiliului European. Această lipsă este delicată și face dificilă evaluarea integrității în acest for. Același lucru vedem și la punctul 6, acolo e vorba despre delegații naționali în Uniunea Europeană. Acolo ar fi frumos să existe un cod etic care să includă chiar sancțiuni privire la anumite riscuri legate de integritate și de încălcare a intereselor financiare, declarațiilor respective. Există și recomandări similare făcute Consiliului, respectiv în ceea ce privește relația cu COR-ul și cu CESE. Cam uh, aceasta ar fi fost introducerea mea pe scurt uh, legată de acest dosar și m-aș bucura să aud comentariile noastre. Doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte, și eu văd lucrurile în mod similar. Este continuarea discuției avute cu Heidi Hautala și de aceea aș spune că trebuie să avem o strânsă legătură între cele două dosare pentru că trebuie îmbunătățită situația accesului cetățenilor la documente și trebuie inclusă și această parte, trebuie să fie o strânsă legătură între cele două. Dar vreau să mă refer și la alte lucruri. Vorbiți foarte mult despre legislația administrativă, e important, dar însă există subiecte unde trebuie o formulare mai uh, concretă. E un fel de fir roșu uh, care continuă prin dosarele noastre. Se discută multe probleme tocmai cauzate de faptul că Parlamentul European, prin intermediul web streamingului, contribuie la transparență. Însă unde trebuie să se facă mai mult este la nivel de Consiliu. Pentru că e important să se folosească aceleași instrumente. Este un dezechilibru aici, mai ales în capitolul, la capitolul transparență și integritate. Deci asta trebuie să se aplice la toate instituțiile europene și la Comisie, dar mai ales la Consiliu. Și aici trebuie să ne formulăm mult mai clar și strict uh, textul. Uh, modul de lucru transparent al Comisiei, la grupurile de experți, cum se vor compune aceste grupuri de experți. Se pare că vin uh, independenți din afară, dar de fiecare dată e vorba de lupul în blană de oaie care intră la acele negocieri. Deci trebuie uh, să observăm cu atenție componența acestor expert groups. Un alt exemplu pe care vreau să-l dau se referă la integritatea internă. La ce mă refer aici? Trebuie să vedem care sunt sarcinile noastre în calitate de deputați. Să se verifice periodic codul de conduită și aici mă refer la declarațiile de interes avem o comisie specială, dar care nu are prea mult de făcut. La ultima legislatură s-a făcut acest lucru și trebuie văzut ce conțin acele declarații de interes financiar și ele trebuie revizuite. Deci trebuie să, se depună mai multe eforturi și conflictele de interes trebuie să fie vizibile de la început. În acest sens, Declarațiile de interes financiar trebuie îmbunătățite și dau și aici un exemplu. Există categorii diferite de venituri secundare. Și aceste venituri secundare de peste 10.000 de euro ar trebui să fie ilustrate mai bine. Că până la urmă e o diferență între 10.500 și 150.000 de euro ca venit secundar. Ar fi părerea mea. Deci de la un anumit nivel ar trebui să se interzică de fapt astfel de venituri uh, secundare. Dar asta este abordarea mea și este doar un exemplu de idee care ar putea fi preluată în text. Un alt subiect care uh, poate fi discutat la Comisia Jurii, bineînțeles nu putem uh, introduce toate aceste idei, dar la titluri atât de importante ar trebui să luăm în calcul acest lucru. Deci acei whistleblower denunțiatorii, uh, cei care furnizează informații către exterior. Și în acest aviz ar trebui să se facă trimitere și la acești whistleblower. Mulțumesc. Mr. Radev? Domnul Radev? Domnule președinte, dragi colegi, vreau să-l felicit, felicit pe domnul Svoboda pentru avizul domniei sale, având în vedere că regulile și principiile unei buni administrații sunt împrăștiate pe o serie de documente, împărtășesc ideea că sistemul ar trebui să fie mai coerent. Deci un cod de procedură administrativ nou ar înlesni aplicarea celor mai importante prevederi administrative, dreptul la o bună mm, guvernanță, integritate, proporționalitate și așa mai departe. Procedurile administrative bine structurate iar uh, ar face, o, ar face posibil o eficientizare a procedurilor instituționale și totodată iar ajuta pe cetățeni să facă uz de dreptul lor la drepturile, de, de, să facă uz de drepturile lor administrative și să se bucure mai mult de procedurile îmbunătățite. Mulțumesc. Doamna Hautala. Intervenție fără microfon din sală. Înțeleg uh, legătura dintre avizul dumneavoastră și avizul meu, care se referă la accesul la documente și discuții legate de reforma legilor administrative. Avizul dumneavoastră cred că e pentru AFCO, nu? Da, cred că este cel mai cuprinzător dosar pentru că atinge toate aspectele ce țin de transparență, responsabilitate și integritate. Deci există așteptări față de acest dosar. El ar putea să ne arate o idee mai generală cu privire la stadiul nostru actual îmi aduc aminte că a existat o audiere uh, pe această temă în comisii. Deci e bine că vă referiți la nevoia unui cod de un cod etic la nivel de uh, Consiliu. Nu cred că acest lucru a fost uh, adus în centrul atenției până acum. Și, de asemenea, cultura proactivă a transparenței Uh, principiile legale care trebuie să fie cele mai eficiente și așa mai departe, nu cred că trebuie să se mai uh, adauge prea multe lucruri față de cele, la cele spuse de dumneavoastră aici în scris. Da, mulțumesc pentru aceste trei observații. Aș vrea să le preiau însă nu sunt sigur în uh, contextul intereselor financiare pe care le-am discutat deja aici, la ultima reuniune și chiar și înainte, dacă acesta este momentul potrivit pentru a include acele aspecte. Nu s-a ajuns încă la o concluzie finală cu privire la modul în care vrem să abordăm chestiunea. Sunt cumva ezitant în uh, acest domeniu. Aveți vreo părere? Deci, noi vrem să vorbim aici despre coerență. Uh, dar nu vrem să includem ceva ce poate ar fi retras pe viitor. Dar poate că reușim să găsim o formulare mai blândă în acest moment pentru a încerca să includem cele spuse de doamna Regner. Vă mulțumesc pentru observații. Astfel am uh, reușit să bifăm uh, ordinea de zi primei părți și eu uh, trebuie să-mi cer scuze. După amiază, doamna Oia de a prezida, pentru că am alte obligații. Vă mulțumesc.